președinției italiene. Îi urez bun venit premierului Italie, Italiei, Matteo Renzi, care are cuvântul. Domnule președinte Schulz, stimați eurodeputați, îmi însușesc cuvintele dumneavoastră, domnule președinte, pronunțate în amintirea eliberării lagărului de la Auschwitz și vă asigur de faptul că guvernul și poporul italian fac eforturi pentru a lupta în continuare împotriva infamiei din Europa din trecut. Astăzi nu trebuie să uităm că avem o datorie față de trecut, dar trebuie și să investim în tinerile generații. Și discursul dumneavoastră, domnule președinte, ne permite să intrăm în subiectul bilanțului președinției italiene. Trebuie să ne aducem aminte de unde am pornit. Dacă ne gândim la personajul Telemac, în urma președinției elene, trebuie să ne gândim dacă aceste instituții, uh, acești oameni politici, acești reprezentanți ai teritoriilor care formează visul european, sunt capabili să își asume, să asume dreptul de a fi moștenitor. Ce înseamnă a fi moștenitor? Trebuie să ne aducem aminte că Europa pentru noi nu este doar o amintire, este o speranță, se declină la viitor și nu doar la trecut. Trebuie să uh, trăiască prin oportunități și nu doar preocupări. În, acești șase, în aceste șase luni am fost capabili să fim la înălțimea acestei provocări? îmi dau seama că presa, lucrătorii, înainte de a aborda acest subiect, spun, spune-ne ce rezultat ai obținut, spune-ne dacă ești mulțumit de ceea ce ai făcut pentru Europa și pentru Italia. Dar nu așa trebuie pusă întrebarea, domnule președinte, pentru că cei care sunt în politică nu sunt niciodată mulțumiți. Dacă sunt mulțumiți, nu au decât să-și schimbe uh, meseria. Dar în timpul semestrului de președinției, nu apărăm doar interesele propriului stat membru. Trebuie să ne gândim cum poate Europa să aibă o șansă pentru viitor. Noi, italienii, indiferent de culoarea noastră politică, știm foarte bine că provocarea noastră nu este aici, este la noi acasă. Nu e suficient să evocăm clișeul reformelor structurale. Trebuie să spunem că Italia, dacă dorește să rămână în concurența globală, trebuie să se schimbe, trebuie să... Și în țara noastră am făcut multe în aceste șase luni. Și ce e necesar în Italia trebuie făcut de cetățenii italieni, nu de instituțiile europene. Și cetățenii sunt conștienți de faptul că în acești ani am dat Europei mai multe resurse decât am luat în fiecare an. Italia dă instituțiilor europene aproximativ 20 de miliarde de euro și nu primește decât jumătate. Italia în acești ani a participat nu doar la salvarea unor uh, state membre, ci și a unor bănci, nu din generozitate, ci pentru că cere, crede în instituțiile europene. Însă, fondurile europene nu au venit uh, în ajutorul propriilor instituții bancare. A făcut-o pentru că crede în Europa. Italia este o țară care nu vine la instituțiile europene pentru a cere ajutor. Vine pentru a oferi istoria sa de la tratatul de la Roma încoace, dar și uh, Um, de mai de mult prin valorile sale care reprezintă măreția țării noastre și a continentului european. Deci, pentru noi Europa este o speranță pentru noile generații. Știm că problemele noastre trebuie să le rezolvăm acasă, așa cum o facem cu reforma Constituției, reforma legii electorale, reforma justiției, administrației publice. Sunt lucruri care în aceste șase luni au fost făcute de guvernul italian. Am făcut-o pentru că avem o viziune europeană, europeistă, normal având în vedere istoria țării mele. Și eurodeputații îmi vor permite să amintesc un lucru care a ghidat țara noastră și în aceste șase luni. Aș dori ca și Parlamentul italian să-l salute pe președintele Italiei, George Napolitano, european convins, care își va încheia activitatea în funcție după o perioadă lungă de schimbare în care a știut să abordeze lucrurile cu înțelepciune așa cum ați văzut cu toți în ultimii ani. De-a lungul acestui semestru, Italia a avut două obiective majore. Primul este să dea o valoare politică muncii dumneavoastră, domnilor parlamentari. Pe 2 iulie, când am venit aici, la începutul semestrului președinției italiane, încă în italiene nu aveam încă noua comisie. Am fost alături de celelalte guverne, coprotagoniști ai unei alegeri istorice, după părerea mea. Am ales să dăm o valoare politică acestei comisii în urma rezultatului alegerilor din 25 mai. Desemnarea lui Jean-Claude Juncker ca președinte al comisiei nu se naște doar din recunoașterea unui rezultat, care în sine nu ar fi fost suficient. Pentru că partidul lui Jean-Claude Juncker nu a obținut majoritatea membrilor în Parlamentul European, dar în urma unui acord politic pe baza opțiunii populare pentru președintele Juncker s-a ales să se dea un sens profund votului cetățenilor, făcând o legătură strânsă între Comisia Juncker și proiectul politic de reforme din următorii ani. E, acest lucru se întâmplă pentru prima dată în istoria instituțiilor europene și nu cred că trebuie să fie ultima dată. Cred cum, că, într-un fel, um, acest mod de acționat trebuie codificat în politica europeană și are o semnificație profundă. Și Italia a propus o schimbare în paradigma economică din ultimii ani din dezbaterea europeană. Eu cred că sau Europa își schimbă atitudinea în domeniul economic sau vom rămâne în urmă într-o lume în schimbare continuă. Și președintele Juncker astfel a abordat lucrurile și este un element simbolic faptul că astăzi, la reuniunea Colegiului de Comisar, președintele Juncker va prezenta comunicarea privind uh, flexibilitatea, dar și uh, textul pentru planul de investiții. Două um, elemente în legătură cu care avem o evaluare pozitivă. Recunoaștem că se merge în direcția cea bună. După părerea noastră, trebuie să se facă și mai multe și suntem gata să facem, să, ce avem noi de făcut. Suntem gata să credem în flexibilitate și în aceste investiții, pentru că fără flexibilitate, bănci din țările din care venim nu s-ar bucura astăzi de condițiile economice pe care le au. Fără flexibilitate, reconstrucția în Germania nu ar fi fost atât de simplă. Dacă nu ar fi existat flexibilitate, politica nu s-ar mai putea face astfel aici, în acest hemiciclu. Doresc să spun că în aceste șase luni avem impresia că am fost martori unei schimbări de direcție. Vă amintesc uh, summitul de la Hipro din iunie. Vă aduc aminte de discuția foarte dificilă cu șefii de guverne atunci când am subliniat importanța investițiilor în creșterea economică, când am subliniat importanța investițiilor unor investiții diferite în raportul între economie și flexibilitate. Ni se pare că a trecut mult de atunci, dar totuși au trecut doar șase luni. Acestea sunt cele două rezultate majore. Deci am investit în politică prin politica Comisiei care alege o direcție de urmat. Bineînțeles, aș putea să vă spun multe despre rezultate. Acordul privind clima și energia, politica de trecere de la Mare Nostrum la Triton, tranziția instituțională în ciuda uh, unui cadru negativ într-un climat de cooperare pozitivă, lupta împotriva evaziunii fiscale și implicarea în cooperarea internațională de clasificarea acordurilor TTIP și acordul privind organismele modificate genetic, chiar și dacă am și pierdut în legătură cu marca Made In, angajamentele acestui Parlament ca instituție în aprilie anul trecut și-a asumat o atitudine cerând Comisiei și Consiliului să promoveze um, opoziție nu au avut câștig de cauză. Ca să fie mai simplu, am pregătit acest document. Este un document care prezintă toate rezultatele semestrului președinției italiene și permiteți-mi acum să trec imediat la a doua parte a discursului meu. Să vorbesc despre un element de fond și anume la întrebarea am reușit să redăm um, conținut, să redăm uh, o bază de speranță Uniunii Europene în ultimele luni? Dezbaterea privind însemnătatea profundă a Europei se confruntă astăzi, de cealaltă parte, cu o demagogie în legătură cu însemnătatea Europei. Papa Francisc, care a luat cuvântul aici în Parlamentul European în timpul uh, președinției italiene, a spus lucrurile foarte bine. Europa trebuie să fie văzută ca o um, instituție care este utilă în lume și trebuie să ne rădăcinăm valorile în această Europa, dar nu într-o fortăreață. Locul Europei este la școală. Și Europa nu trebuie să se bazeze pe conflicte, ci pe dialog, pe uh, puncte comune. Și permiteți-mi, domnule președinte, să spun lucrurile foarte clar. Aici, am deschis uh, semestrul președinției italiene aducându-ne aminte de o tânără Miriam care era înlănțuită în Sudan pentru că nu și-a lepădat credința și mă bucur că în aceste șase luni am permis acestei tinere femei să revină să fie din nou liberă și copilul său, născut în închisoare, trăiește acum liber, pentru că pentru noi Europa e în primul rând libertate. Și sunt emoționat, domnule președinte, când mă gândesc că pe 20 august am avut enorma plăcere și numele dumneavoastră, dar și uh, situația dificilă de a intra într-o tabără de refugiați la Erbil și mi-aduc aminte de reacția unui tânăr, reacția atâtor tineri, atunci când la Srebrenica Europa nu a deschis gura în fața genocidului. Și căștile albastre au asistat la măceluri. Astăzi ne confruntăm cu atât de multe locuri în care situațiile sunt dureroase, complicate. Europa trebuie să acționeze acolo și să știți și știu foarte bine cetățenii acest lucru, cetățenii care au manifestat la Paris. Unii comentatori au spus fotografia istorică este cea a liderilor politici. Nu, fotografia istorică nu este aceea a liderilor politici împreună. Fotografia istorică este a unui popor, a poporului francez, care în istoria sa, istorie a luminilor, a catedralelor, eu, la Strasburg, aici, eh, la sediul Parlamentului European, dar și într-un oraș francez, transmit omagiul tuturor italienilor um, și solidaritatea cu poporul francez pentru ceea ce a avut de suferit. Domnule președinte, această idee profundă, această experiență extraordinară, când am auzit imnul Franței atunci când participam la manifestație, aceste imagini ale unor oameni care nu s-au resemnat în fața terorii și uh, în fața fricii. Au spus prin prezența lor în piețele orașelor Franței că valorile noastre sunt uh, au câștig de cauză în fața atentatelor islamiștilor și Astăzi, Uniunea Europeană, dacă dorește să promoveze valorile europene și uh, solidaritatea europeană, trebuie să identifice un dușman. Avem un dușman, asta e adevărul. Dar a, cei care spun că dușmanul este religia, n-au decât să citească un discurs al președintelui Egiptului, pentru că în acest semestru ne-am întâlnit și la Cairo și la Roma cu reprezentanții Egiptului și acesta cred că este, au fost întâlniri foarte importante pentru zona Mării Mediterane, dar la Universitatea la Cairo președintele Egiptului a explicat că dușmanul nu este religia. Dușmanul este acea ideologie care îi face pe unii să ucidă chiar și ideea de religie pe care unii lideri, cum este președintele Egiptului, le promovează. Dușmanul există. Dușmanul este această ideologie, acest fanatism. Dar riscul major cu care ne confruntăm nu este acela de a nu identifica corect dușmanul, este acela de a gândi că teama ne poate imobiliza, bloca și Cred că a se izola, a ridica ziduri între noi și ceilalți, nu înseamnă a fi europeni. Domnule președinte, în dezbaterea politică, dar și cea culturală, unii spun acum, în aceste ore, că pentru a ne asigura siguritatea trebuie să trăim izolați. Dar cuvântul, cuvântul identitate nu trebuie să fie opus cuvântului integrare. În calitate de om politic, de italian, de om de stânga, doresc să spun clar că identitatea nu vom lăsa celor care se cred mai tari, pentru că ident- ident- cuvântul identitate este al nostru, ne aparține, ne privește, este un cuvânt care exprimă sensul profund, a, profund al ceea ce înseamnă a fi european. Eu sunt mândru de rădăcinile mele, de străzile în care am jucat fotbal. Sunt mândru de școlile la care am fost și sunt mândru de a fi european, italian, um, florentin, sunt mândru de istoria mea personală, pentru că identitatea mea reprezintă un element fundamental și o Opusul identității nu este integrarea. Opusul identității este anonimatul. Opusul integrării este dezintegrarea, este ruptura, distrugerea. Și astăzi noi trebuie să avem forța să spunem foarte clar și foarte hotărât că atunci când în instituțiile europene și în afara lor unii cred că ap- ne apără identitatea închinzându-ne în fortărețe în numele securității, întotdeauna trebuie să ne spunem că libertatea și responsabilitatea sunt precondițiile securității. Nu, o, securitatea nu poate fi posibilă fără libertate în Europa și în această lume. Dușmanii noștri, dacă nu ne pot ucide, doresc să ne schimbe modul de, vi- de viață și nu putem permite nimănui să ne schimbe stilul de viață. Doriți să faceți apel la războaie, la conflict? Dar sperietoarea demagogiei poate să aducă câteva voturi în plus, dar dacă noi aici dorim să fim lideri, oameni politici capabili să conducem instituții, Provocarea noastră astăzi este ca Europa să revină, să-și facă din nou meseria, să-și facă treaba și Doresc să spun un lucru foarte simplu în încheiere. Dacă dorim ca politica să revină la nivel european astăzi, spun acest lucru pentru că în aceste luni și în acești ani am observat că lumea cere mai multă Europa, nu mai puțină. Dar trebuie să spunem adevărul. Acest tip de Europa pe care am construit în acești ani a dat impresia că prea des este un model bazat doar pe economie, pe parametri, pe obligații, pe austeritate. Și, domnule președinte, cred că la sfârșitul aceste șase, acestor șase luni ne putem spune că această atitudine a fost greșită și schimbarea făcută de Comisia Juncker ar fi trebuit făcută probabil de mult, de șase ani, nu doar de șase luni. Astăzi lumea e în schimbare. Lumea dorește să investească în viitor, dar Europa nu. Am fost la Brisbane împreună la grupul G20 și cuvintele creștere, investiții și inovare sunt cuvinte spuse peste tot. Noi trebuie să fim în fruntea acestui sistem de uh, fenomen de, cam, de schimbare. Dacă Europa se va privi în ochi cu impresia că uh, este o superputere nu economică, ci de valori pe care unii demagogi doresc să le elimine. Lăsăm standardul președinției letonă, dar mi-aduc aminte că atunci când acest parlament um, a fost ales direct pentru prima dată a fost în cadrul președinției italiene, în 1975. În timpul președinției italiene s-a semnat acordul pentru alegerea directă a deputaților europeni. A fost un moment important semnificativ și acum 40 de ani Letonia nu doar că nu era în Uniunea Europeană, făcea parte dintr-o istorie complet diferită și astăzi demonstrăm faptul că Europa e capabilă să se schimbe, dar aceste schimbare trebuie să ne permită să privim pe de o parte politica de vecinătate altfel. Iată care este um, ce lăsăm noi președinții e important să schimbăm modul în care privim nu doar vecinătatea sudică Mării ci și Albania, Muntenegrul, Serbia. Nu trebuie să ne putem permite ca discuția privind extinderea să fie controlată de teamă. Să nu uităm relația cu Rusia și Ucraina, care a fost un subiect atât de delicat al acestui semestru și mă tem că va fi un subiect delicat și în următoarele luni. Vă dau întâlnire la expoziția universală din Italia, care de la, 1, la care de la 1 mai se va aborda un subiect important. Cum putem hrăni planeta? Cum putem schimba viața oamenilor? Important să facem o investiție în stilul nostru de viață, dar și lupta împotriva foametei. Doresc să vă să închei nu doar uh, uh vorbind despre telemac, ci și despre Ulise. Știu că pentru unii dintre voi e greu să citiți mai mult de două cărți, dar am învățat că am învățat ce înseamnă Europa nu pe coridoarele instituțiilor europene. Am învățat, am învățat ce înseamnă Europa, domnule președinte, studiind istoria orașului meu. Și în orașul meu, Dante Alighieri a fost o personalitate majoră a, care a sau în scrisele căruia uh, personajul Ulise spune, deci Dante spune prin personajul lui Ulise, nu sunt oamenii făcuți să fie fiare, ci pelerini ai binelui și ai minții. Este un mesaj major pentru noi toți astăzi. Parlamentul European trebuie să aleagă dacă dorim să trăim ca brutele, ca fiarele pentru a câștiga câteva voturi în plus, dar nu astfel vom uh, guverna Europa. Sau să se angajeze pe calea virtuții, a binelui, a cunoștințelor și astfel putem fi europeni, putem fi oameni politici responsabili și pentru că Europa să răspundă provocărilor de mâine. Doresc să mulțumesc instituțiilor europene pentru cooperare și doresc să spun domnului președinte al Parlamentului European că Italia va rămâne fidelă mesajului său de valori și idealuri și va continua să fie în slujba unei Europe din ce în ce mai mult a popoarelor și din ce în ce mai puțin a birocrației. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Domnule Coburn, ați strigat de 12 ori cuvântul gunoi. Deci aveți grijă, poate cineva se crede vizat. Acum îi dăm cuvântul domnului Juncker, președintele Comisiei. Aveți cuvântul, domnule Juncker. Sehr verehrter Herr Präsident. Du Conseil, cher... președinte al Consiliului, domnilor și domnilor, stimați colegi, din când în când vin momente în care e dificil să facem tranziția între un moment și altul și cu bun, pe bună dreptate ați evocat la începutul ședinței de astăzi eliberarea lagărelor naziste. Și cei care s-au născut mult după război cei care au o cunoaștere doar livrescă a evenimentelor despre care vorbiți nu și pot imagina tragedia, durerea care s-au abătut asupra Europei nu doar între anii 1940 1945 45, ci încă din 1933 și până în 1945, atenție la um, debuturile înșelătoare și să ne amintim de intervalul exact al tiraniei. Iar astăzi, iată, ne reunim pe teritoriul francez. Cum aș putea eu uita în astfel de clipe? Drama, tragedia colectivă, dar și individuală, care a lovit Franța săptămâna trecută. Rămânem sub șoc, suntem în continuare scandalizați, consternați, dezgustați de cele petrecute la Paris. Da, suntem cu toții Charlie în întreaga lume, însă mai există mulți Charlie la care ar trebui să ne gândim. Dar fiindcă ne aflăm în Franța, trebuie să spun trăiască Republica, trăiască Franța. Nous sommes arrivés au terme. Am ajuns la finele președinției italiene și în ajunul președinției letone a Uniunii Europene. Și e un moment care ar trebui să deschidă o reflexie mai profundă. Finalul președinției italiană, este uh, vorba de o țară fondatoare, nu-i așa? Iar mâine se va exprima în fața noastră prima ministra a Letoniei, un nou stat membru. Cine ar fi putut să creadă în 1957 că în 2015 Letonia va prezida destinele Europei? Cine ar fi putut să creadă că mâine vom asista la discursul unui prim-ministru leton care, exprimându-se în fața noastră, va simboliza reconcilierea istoriei și geografiei europene și care va redacta procesul verbal al decretului funest de după cele al doilea război mondial, care a dorit ca Europa să fie scindată în două părți irreconciliabile. Și iată de ce spun astăzi trăiască Europa, pentru că astăzi și mâine asistăm la adevărate momente istorice europene și trebuie să fim mândri de ceea ce am realizat în deceniile care s-au scurs. Iată-ne așadar ajunși la finele președinției italiene. Și Carissimo amico, dragă prieten, doresc să aduc omagiile mele acestei președinții italiene. Uh, m-am întâlnit de cinci ori uh, la Consiliu cu dumneavoastră și cunosc acest sentiment de final de președinție. Suntem ușurați, suntem bucuroși că putem preda ștafeta președinției care urmează, însă E și un sentiment de frustrare pentru că nu am reușit să facem poate tot ceea ce ne-am dorit, tot ceea ce am visat la începutul președinției. Însă, guvernul italian a făcut foarte multe. Ne-a permis să ne punem de acord asupra bugetelor 2014 și 2015. Și colaborarea, complicitatea între președinție și comisie au fost desăvârșite și am putut împreună cu celălalt braț al autorității bugetare, adică dumneavoastră, domnilor și domnilor eurodeputați, am putut să uh, ne facem treaba, însă fără angajamentul și voința cotidiană a președinției italiene, acest rezultat nu ar fi fost posibil. Dacă, repet, președinția italiană nu ar fi făcut tot ceea ce a făcut. Astăzi am fi într-un impas bugetar al căror efecte s-ar fi resimțit în fiecare clipă. Mai mult decât atât, președinția italiană ne-a permis să adoptăm toate deciziile legale vizând mecanismul unic de rezoluție al uh, felmetelor bancare, un pilon al Uniunii Bancare. Apoi, ne-am putut baza pe președinția italiană, pe voința acestea de a progresa rapid în ce privește investițiile. Uh, pe durata campaniei electorale și în momentul investiturii Comisiei de către Parlament a fost de acord că e nevoie de un triunghi virtuos de consolidare bugetară, care sigur rămâne esențială, dar și reforme structurale foarte importante și, mai mult decât atât, o dimensiune a creșterii și ocupării, care se traduce concret prin planul de investiții pe care am avut onoarea să vi-l prezint la finele lui noiembrie fără încurajarea și fără voința primului ministru italian, Comisia uh, nu ar fi putut avansa atât de repede precum a făcut-o în a relansa creșterea economică europeană, care rămâne o dimensiune esențială a voinței politice reunite a întregii Europe. Cum Mateo a spus, chiar în această după amiază, în Colegiul Comisarilor vom adopta toate textele legale uh, ce țin de punerea în aplicare a fondului de investiții. Tot astăzi vom adopta o comunicare a Comisiei asupra flexibilității Pactului de Creștere și Stabilitate, a flexibilității în acest pact și nu pe lângă el, uh, nu paralel cu Pactul de Stabilitate. Și Odată, în plus și aici, datorăm uh, entuziasmului președinției italiene multe uh, elemente de inspirație a acțiunii Comisiei Europene. Aș dori să vă mai spun că, da, președinția italiană, așa cum se spune într-o franceză aproximativă, o treabă bună, uh, Președinția italiană s-a ridicat la înălțime și sper, în continuare, guvernul italian își va aminti de nobilele inspirații care au uh, comanduit acțiunea sa, grație genului poporului italian, Pe scurt, viva Italia! Vă mulțumim, domnule Juncker. Dăm acum cuvântul domnului Weber, care va deschide discuția în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule premier, domnule președinte al Comisiei, stimați colegi. Italia este una dintre țările esențiale ale Uniunii Europene, importantă din punct de vedere economic, din punct de vedere cultural, din punct de vedere istoric. Prin urmare, domnule premier, așteptările noastre la dumneavoastră erau mari. Și în momentul de față nu pot decât să vă spun mulțumesc în numele grupului popular european pentru tot ce ați făcut în ultimele șase luni. Bugetul stabil pe care îl avem în momentul de față este practic un merit, uh, printre altele, ale, uh, al, al președinției italiene. De asemenea, președinția italiană a pus uh, pe ordinea de zi securitatea. Domnul Alfano a luptat pentru asta și, prin urmare, a contribuit la trezirea responsabilității comune europene. Și de asemenea am vorbit despre flexibilitate și investiții, aspecte deosebit de importante. Vreau să vă mulțumesc, vreau să vă mulțumesc noastră, ministrilor și tuturor experților care v-au ajutat. Vreau să vă mulțumesc de asemenea pentru cele spuse de dumneavoastră cu privire la dimensiunea istorică a ultimelor șase luni. Uh, declarația dumneavoastră clară cu privire la modul în care le-am oferit într-un final uh, cetățenilor europeni posibilitatea de a alege, de a-și alege până la urmă președintele uh, Comisiei este una foarte bună. Iată, avem pe domnul uh, Juncker alături de noi și domnul Juncker practic a fost aleg- ales de către alegătorii europeni și vă mulțumesc că ați subliniat, subliniat acest subiect. Vorbeați și despre viitor. Uh, responsabilitățile Italiei rămân aceleași. Am vorbit despre investiții, despre, despre flexibilitate. Ați spus de asemenea că Europa valorilor va fi mult mai importantă pe viitor decât uh, Europa economică și aceste declarația ale dumneavoastră mă face să mă gândesc de ce anume punem întotdeauna accent pe antiteze. De ce oare antitezele acestea merg, uh, sunt propovăduită de noi toți. Noi, de unii singuri, lăsând sau pe o, o singură ramură, nu putem reuși absolut nimic. Tocmai de aceea trebuie să lucrăm împreună, să ne apropiem toate sectoarele. Deci, iată, trebuie să colaborăm pentru a, a merge mai departe. Și dacă vorbiți despre planul de investiții al uh, Comisiei uh, Juncker, atunci e clar uh, că avem nevoie de uh, aceste investiții și de colaborare. Iar uh, reprezentanții Comisiei Europene vorbesc despre importanța investițiilor, pe de-o parte, dar în același timp, iată, ne aduc aminte de reformele structurale care sunt absolut esențiale. Dacă în după amiaza aceasta vom decide flexibilitatea, atunci vrem să, să spunem cât se poate de clar ce anume înseamnă flexibilitatea aceasta, însă, domnule uh, Renzi, dumneavoastră ați decis că ca six-pack și two-pack să rămână neatinse, să rămână la fel. Și în aceste acte legislative se spune cât se poate de clar că statele membre trebuie să aibă o datorie publică de 60% din uh, PIB, iar acest, uh, această condiție este una sine qua non. Acum când Comisia Europeană vorbește despre flexibilitate, trebuie să definim această flexibilitate și să ne amintim de deciziile luate de către Consiliu și anume ca acele acte legislative deja uh, promulgate să nu fie atinse. Deci, iată, lucruri esențiale care trebuie să fie clarificate. Doamnelor și domnilor, săptămâna aceasta discursurile nu pot decât avea un alt ton, pentru că cu toții stăm sub uh, impresia celor petrecute săptămâna trecută. Și tocmai de aceea îmi permit și eu uh, să, să spun că, în ciuda emoțiilor de care suntem stăpâniți în momentul de față, nu trebuie să uităm că suntem responsabili pentru viitorul nostru. Suntem, noi suntem cei care uh, Uh, vor uh, crea viitorul. Să ne amintim în același timp că lumea arabă nu reprezintă neapărat terorism, ci uh, reprezintă practic de asemenea libertatea credinței, înseamnă valoare, cunoștințe și toate aceste principii trebuie să fie recunoscute de către noi și pe viitor. Vă mulțumesc! în numele socialiștilor și democraților urmează domnul Pitela. Presidente. Stimate domnule prim-ministru Renzi, aici în acest parlament pe 2 iulie, în discursul inaugural al președinției italiene, am ați spus că provocarea majoră este să regăsim spiritul Uniunii Europene. Duminica trecută am fost toții la Paris. Și spiritul Uniunii Europene era acolo, printre acele milioane de oameni, cei care doresc să se închidă în spatele ușilor închise, dincolo de ziduri, celor care doresc să răspândească ura și frica, am răspuns pe străzile Parisului, cu toții împreună, uniți. Atacul de la Paris nu este doar un atac împotriva libertății de gândire și de exprimare, este un atac împotriva suveranității europene. Suveranitatea europeană înseamnă că un popor este liber să aleagă cum dorește să trăiască și nimeni nu ne poate impune o modalitate de a trăi care, pe care nu o dorim. Deci, haideți să fim atenți să nu cădem în capcana terorismului, care ar dori să ne transforme societățile în, for- în fortărețe asediate. Acum, uh, 13 ani, America a hotărât să construiască mai multe închisori decât școli. Haideți să nu cădem în această capcană. În Europa, libertatea și securitatea trebuie să trăiască împreună. regăsi spiritul Europei nu înseamnă, nu este doar o formulă retorică. Înseamnă să răspundem anxietăților și speranțelor cetățenilor, înseamnă a da cetățenilor o viață liberă și demnă. Austeritatea este oarbă și surdă și a făcut să crească șomajul, precaritatea și sărăcia. Președinția italiană a pus bazele pentru a restimula buna funcționare a Uniunii Europene. Când ați vorbit despre investiții pentru relansarea economiei, mulți au zâmbit, domnule prim-ministru. În această dupămasă, așa cum a spus domnul președinte Juncker și dumneavoastră, Comisia va aproba regulamentul planului celor 300 de miliarde. Avem un plan de investiții pentru creștere cu punctele sale forte, dar și cu punctele sale slabe și grupul meu s-a angajat să intervine pentru ca cele slabe să fie modificate în inaugurarea semestrului președinției italiene, ați vorbit și de flexibilitate și atunci s-a făcut multe ironii în legătură cu această flexibilitate de care vorbeați. Părea un fel de lupta lui Don Quixote, Don Quixote care vine aici și vorbește despre eliminarea politicii de rigoare. Astăzi, Comisia prezintă oficial comunicarea privind flexibilitatea și eu cred că în această comunicare se vor regăsi elemente importante de care trebuie să fim mândri. Și grație președinției italiene am reușit să-i oprim pe cei care doreau să impună sancțiuni statelor membre uh, aceasta ar fi fost o proastă comunicare, dar s-a transformat într-un excelent punct de plecare. Regula de aur a investițiilor este flexibilitatea care părea o himeră. Iată, aceasta este o luptă istorică a grupului nostru, cofinanțarea investițiilor europene, inclusiv celor prevăzute în planul Juncker, Uh, nu vor fi luate în calculul pactului de stabilitate pentru țările care nu depășesc 3% uh, uh, de deficit și cofinanțarea fondurilor structurale de asemenea părea o himeră, un vis, dar acum este un fapt și acesta este un element revoluțional. N-aveți decât să mergeți să vorbiți cu cetățenii în regiuni sau cu actorii economici privați care nu pot să cofinanțeze uh, fondurile europene. Da, dorim să obținem și mai multe rezultate, dar acestea sunt rezultate importante obținute deja. Și îmi permit un citat. În Borges, un copil îl întreabă pe un învățat dacă uh, poate să atingă stelele și uh, învățatul a spus trebuie să atingem pământul și cu curaj și realism această președinție a reușit să facă Europa să avanseze, trebuie să continuăm așa alături de dumneavoastră, domnule Renzi. Urmează acum în numele ECR domnul președinte Legutko. Uh, Prime Minister Renzi, În luna iunie, domnule prim-ministru Renzi, vă întrebați cum ar arăta Uniunea Europeană dacă am face un selfie. Eu nu mă întreb cum ar arăta astăzi președinția italiană dacă ar fi să facem un selfie, dacă dumneavoastră altfel spus faceți un selfie. Și răspunsul meu e că n-ar fi prea multe pe această fotografie, dar lucrul nu e surprinzător, pentru că de la bun început era limpede că agenda legislativă e una minimalistă, dată fiind situația postelectorală. Totuși, președinția dumneavoastră a reușit să obțină niște acorduri între Parlament și Consiliu pe puncte legislative și aș enumera unele dintre acestea. Acordul privind cea de-a patra directivă nu se referă doar la povara asupra celor nevinovați care suportă birocrația, ci arată și cum uh, trebuie să procedăm cu miliardele care se îndreaptă către uh, terorism. Uh, chiar astăzi uh, vom discuta de un alt dosar, uh, organismele modificate genetic. Uh, unii sunt uh, pentru acestea, alții sunt mai prudenți. Apoi, bugetul 2015, e adevărat, ați obținut un acord pe acest buget, dar cred că acordul prevede în continuare multe facturi neplătite și cred că ați ratat o ocazie de a vă asuma responsabilitatea pentru o situație atât de insustenabilă. Apoi, imigrația mediterană cred că e un plus pentru dumneavoastră Apoi, în negocierile TTIP, suntem mulțumiți că, în sfârșit, Consiliul a declasificat anumite texte de negociere, eh, inclusiv săptămâna trecută cu publicarea propunerilor legislative din partea Comisiei, putem spune că a intervenit ceva mai multă transparență în negocierea acestui acord cu Statele Unite. Și temerile cetățenilor cred că pot fi uh, dispersate. Aș încheia. Uh, dacă trebuie să vă acord un calificativ, e bine și vă felicit oricum, chiar și pentru micile lacune. Mulțumesc! Vă mulțumesc în numele alte, domnul președinte Verhofstadt. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și primul și în primul rând, domnule Renzi, trebuie să vă spun că am fost foarte încântat de intervenția dumneavoastră pro-europeană. De ce spun asta? Pentru că îmi fac griji pentru Italia. Trebuie să recunosc că m-am uitat la sondaje și am văzut că cele trei mari partide din opoziție reunesc vreo 40% dintre potențialii alegători, dar din păcate aceste partide de opoziție sunt, de opoziție sunt anti-europene. Prin urmare, vă urez tot succesul din lume pentru a putea stopa această mișcare anti-europeană din Italia, pentru că avem nevoie de Italia în Uniunea Europeană. În ceea ce privește eforturile dumneavoastră și uh, Uh, colaborarea dumneavoastră directă cu Parlamentul European. Nu pot să nu uit uh, sau să nu amintesc intervenția domnului Napoletano aici în sânul Parlamentului European și, prin urmare, nu pot decât să vă felicit. Uh, E clar că antiteza între investiții și austeritate nu mai poate fi uh, la baza muncii noastre. După cum spunea domnul Weber, e nevoie de unificarea celor două deziderate. Avem nevoie în momentul de față de acest plan de investiție de investiții. Domnule Renzi, în momentul de față trebuie ca toate statele membre să se implice în acest uh, plan de investiții. Deci, domnule uh, Renzi, trebuie să vă asigurați că la Consiliu se va lua această decizie. De ce spun asta? Pentru că nu există nici un fel de motiv pentru ca statele membre să nu intre în schema de garanții a planului de investiții care uh, și să contribuie astfel la succesul planului de investiții. Uh, deci vă rog să luptați împotriva statelor membre care în continuare sunt reticente. De asemenea, avem nevoie de reforme structurale concrete, nu doar de anunțuri în acest sens. Și în al treilea rând avem nevoie de un uh, pachet legislativ pe care îl vom discuta cu Comisia cu privire la deschiderea tuturor piețelor cheie. Îmi pare foarte rău însă și trebuie să spun asta că în timpul președinției italiene pachetul, dosarul Telecom nu a fost încheiat. Toată lumea vorbește despre lumea digitală, despre provocările lumii digitale și iată că noi în 2015 nu suntem capabili să ajungem la un acord cu statele membre în ceea ce privește uh, dosarul Telecom și uh, piața uh, Uh, piața digitală. N-am reușit să eliminăm uh, costurile suplimentare de roaming, nu am reușit să stabilim standarde comune. Sper din tot sufletul că pe viitor însă lucrul acesta se va, se va îmbunătăți și asta pentru că avem nevoie de piața piață digitală. Asta e clar. În numele GUE îi dăm cuvântul acum domnului Malteze. Domnule președinte, duminică Parigi. Domnule președinte, la Paris duminică milioane de cetățeni au făcut să bată inima Europei. Și șefii de state și de guverne au ieșit în stradă în numele acestor valori în loc să discute despre procente undeva într-o sală din Consiliu. Ați răspuns viselor cu o rețetă magică pentru a-i, apărea, a-i uh, apropia pe cetățeni de o instituție pe care ați considerat-o plictisitoare. Ați vorbit despre energie, curaj, dar acestea au rămas doar cuvinte. În urmele de uh, șase luni ați uh, folosit multă energie pentru a căuta breșe în tratate um, și uh, cum puteți crede că Italia Um, într-o situație de recesiune poate aplica pachetul Fiscal Compact. Ați dorit să aveți un rol în zona Mării Mediterane, dar, nu sunt, dar uh, n-ați reușit decât să aveți rolul de periferie al unui imperiu. Nu ați avut curajul să cereți să se pună, caut, austeri, să se pună capăt austerității. A fost un semestru puțin european și foarte italian, pentru că ați dorit să prezentați italienilor um, tratamente homeopatice, homeopatice pentru a facilita concedierile sau pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Acum șase luni, domnul Verhofstadt a spus că în raportul între Italia și Europa s-au pierdut 10 ani din cauza prostilor lui Berlusconi. Acum au trecut 10 ani și 6 luni. Das Wort hat jetzt für die Dăm, nume, dăm cuvântul în numele verzilor pe do uh, doamnei Harms. Cer scuze. Stimați colegi, uh, domnule premier, domnule președinte al comisiei, cred că președinția dumneavoastră n-a venit într-o perioadă facilă, era vorba despre o perioadă de tranziție, prin urmare nu ne puteam aștepta la prea multe. Uh, mi-ar fi plăcut însă să fiți mai deschis, să discutați mai deschis despre problemele care, iată, și în ultimele zile au reapărut la suprafață. Cred că trebuie să le fim cu toții recunoscători cetățenilor francezi pentru că prin marșul lor republican, iată, au dat o nouă șansă Uniunii Europene o nouă șansă de a discuta și a negocia din nou uh, valorile politice, atât uh, între o negociere necesară atât între partidele politice cât și între instituții și cetățeni. Și Tocmai de aceea, eu cred că în momentul de față trebuie să discutăm despre cum anume neîncrederea poate fi transformată din nou în încredere. Încredere nu doar între diferitele categorii sociale, ci încredere și între oamenii politici și uh, cetățeni. Mi-ar fi plăcut ca în acest context să spuneți care este părerea dumneavoastră cu privire la răspunsurile la care au, uh, cu care au venit miniștrii de interne ai statelor membre ale Uniunii Europene? După ce am văzut cantitatea de, de date uh, disponibile în Franță cu privire la teroriștii care ne-au uh, traumatizat, iată, mi-ar plăcea, mi-am dat seama că mi-ar ar fi bine ca o cantitate suplimentară de date să ducă într-adevăr la rezol- rezoluții. Datele nu trebuie să fie colectate de dracul co- uh, colectării. Iată, provocarea la nivelul securității este una serioasă, însă din punctul nostru de vedere, răspunsurile care, soluțiile care au fost găsite până în momentul de față nu au fost suficiente. Dumneavoastră ați transformat uh, problematica azilului, uh, problematica refugiaților, de asemenea, într-o prioritate a președinției italiene. Însă, în același timp, trebuie să ne gândim la bărcile acelea care aduc din ce în ce mai mulți oameni din Africa și din Asia spre Europa. Ei bine, aceste bărci reprezintă practic um, rezultatul eforturilor noastre depuse în contextul Dublin 1, 2, 3. Toate aceste bă- bărci dovedesc faptul că Europa este în continuare unul dintre, una dintre regiunile cele mai bogate din uh, lume, dar cu toate acestea s-a dovedit incapabilă uh, să creeze o politică comună privind uh, Uh, imigrația și uh, azilul. În ceea ce privește politica de criză, stabilizarea modenzei euro, ați, făca, ați făcut ceva pe aici, pe acolo. Însă, cu toate acestea, din punctul nostru uh, de vedere, moneda, moneda unică nu va deveni una stabilă fără ca sau înainte ca politicienii europeni să își asume responsabilitatea integrării în adevăratul sens al cuvântului la nivelul continentului european. european. Nu domnul Tsipras este o problemă în uh, Grecia, ci problema adevărată este aceea că noi nu am putut uh, până în momentul de față să promovăm integrarea democratică și politică și economică la nivelul Euro uh, Uniunii Europene. Urmează domnul Țulo în numele EFFD. Președinte Renzi, Domnule prim-ministru Renzi, acum șase luni aici la Parlament ați spus dacă Europa și-ar face un selfie, ar avea o față obosită, plictisită și resemnată dar, după părerea noastră, așa arată și semestrul președinției dumneavoastră. Și aici parcă ar fi uh, un magician care scoate iepurele uh, din pălărie. Spuneți că doriți mai, ați obținut mai multă flexibilitate pentru bugetele naționale. Vom vedea. Dar avem impresia că acest acord uh, reprezintă minimul față de ceea ce se aștepta. Uh, pentru investiții, pentru opere deja uh, inițiate și promovate de comisie. E cam puțin față de promisiunile din uh, iulie. Dar nu ne veți mai amăgi. Nu ne veți mai distra uh, de la faptul că ați, acest semestru a fost unul al ocaziilor pierdute, pentru că atunci când sunteți în fruntea unei instituții atât de importante, trebuie să faceți eforturi maxime, pentru că doar dacă se acționează în mod hotărât, profită toată lumea. Dacă nu pierdem doar timpul, a fost o ocazie pierdută uh, numirea pupile dumneavoastră Mogherini la afacerile externe. Ați insistat asupra unui rol de, rol de fațadă când am fi putut cere și obține un portofoliu care ar fi semnat o, însemnat o diferență. Uh, Mogherini nici măcar n-a putut aduce acasă pe cei doi soldați. Ați uh, pierdut și ocazia creșterii ocupării de care ați vorbit atât de mult la început, dar n-ați fost capabil să propuneți nicio măsură concretă și în Italia 43% din tineri nu au un loc de muncă și uh, Uh, șomajul total a ajuns la 13,4%. A fost o ocazie pierdută și să ne protejați întreprinderilor, întreprinderile. Cerem un acord în Consiliu pentru a apăra marca Made In, un acord pe care Parlamentul vi l-a oferit uh, pe un platou de argint, dar nu ați răspuns acestei provocări. Nici în domeniul energetic nu ați obținut rezultate, ați vândut unor puteri externe, nici în ceea ce privește organismele modificate genetic pe care le lăsați în mâinile uh, companiilor multinaționale de biotehnologie, nici în programul Triton care are un buget care depinde de bun, voia bună a statelor membre. Nu ați oferit nici transparență în negocierile TTIP, care riscă să pună în dificultăți companiile europene, nici în agenda digitală, care nu are suficientă investiții concrete pentru o imagine, pentru o economie competitivă pentru a reveni la acest selfie atât de important pentru dumneavoastră, deși zâmbiți de fațadă, dar noi vedem tot felul de mizerii în urma acestei fațade, în spatele acestei fațade. Mulțumesc! Das Wort hat, äh, Fraktion. Urmează acum numele neafiliaților domnul Salvini. Vabbè, faglielo fare. Questo. Da. Mulțumesc, domnule președinte. semestrul nu este respins de Liga Nord, ci de întregul Parlament. Eu aș dori că în zece secunde cetățenii din întreaga Europa care ne văd la televizor să nu vadă fața mea frumoasă sau urâtă, ci să vadă hemiciclul. Aș dori ca camerele de luat vederi să arată imaginea din hemiciclu, care este un deșert, care corespunde a șase luni de vorbe goale. Nici măcar cei din partidul lui Renzi nu au venit ca să asculte aceste cuvinte care nu înseamnă nimic. Acest hemiciclu gol este o reacție la poveștile celor care ne-au transmis atât de multe pagini acum șase luni. Un, uh, uh o, cart- o carte despre Europa, un nou început. Acum ne dau din nou o nouă carticică, dar ce avem? O monedă greșită. Nu s-a făcut nimic pentru a apăra întreprinderile, nimic pentru a apăra marca Made in Italy, nimic pentru a proteja întreprinderilor europene împotriva produselor contrafăcute din uh, China nimic pentru lucrătorii din sectorul uh, turismului, nimic pentru a apăra agricultura. 4.000 de întreprinderi se află într-o situație de risc. Nimic pentru întreprinderile de fructe și legume, din cauza acordurilor cu Marocul, care în numele dialogului duc la închiderea unor întreprinderi europene și uh, avantajează multinaționalele care investesc în Africa de Nord. Doi soldați europeni uh, sunt reținuți de ani de zile în India. Nu s-a făcut nimic nici pentru ei. Nici în domeniul imigrației ați schimbat numele, dar sensul nu se schimbe. Puteți să numiți programul Mare Nostrum, <laughs> uh, Triton uh, sau Donald Duck, dar nu uh, faceți nimic decât să puneți într-o situație de risc milioane de cetățeni europeni. În relația cu Rusia, într-un moment ca acesta, în loc să mergeți la Paris, haideți să dialogăm cu Rusia pentru a lupta împreună împotriva extremismului islamic. Pe pagina 11 din programul dumneavoastră spuneați despre, vorbeați despre intenția de a relansa negocierile pentru intrarea Turciei în UE. Nefăcând nimic, din fericire ați evitat avansarea acestor negocieri. Mult succes Letoniei, care sper că va face mai multe decât dramatica președinției italiană domnule președinte domnilor președinți doar președintele comisiei ne a prezentat niște reușite ale ultimului semestru el ne-a vorbit uh, despre mecanismul care vizează uh, băncile și de asemenea despre investiții da pe drept cuvânt. În rest a vorbit despre valori, despre unificare, despre integrare și la un moment dat uh, domnul uh, premier italian a spus că speră că sau trebuie ca politica europeană să se schimbe cu 180 de grade. Ei bine, eu sper că lucrul acesta nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla pentru că politica europeană, din punctul meu de vedere, a făcut ceva până în momentul de față. Așa e drept, pas cu pas. Gândiți-vă la two-pack, six-pack, uh, uh, uh, six-pack, etc. Și după aceea gândiți-vă la Italia, la Italia, la Spania, la Irlanda, toate cele petrecute în aceste state s-au petrecut datorită Uniunii Europene. E oare momentul acum să dăm peste cap toată politica europeană, să renunțăm la rezultatele din uh, trecut, să facem noi promisiuni pe care să nu le putem uh, uh, transforma în realitate? Ei bine, eu cred că nu. Încrederea cetățenilor va depinde de rezultatele obținute de către noi. Doar dacă vor simți evoluția, cetățenii vor avea încredere în noi. Asta nu depinde de bani, de numărul de programe, ci de capacitatea de a respecta și de a pune în aplicare cele decise deja. Și asta vreau să facă Consiliul, Comisia, dar și statele membre. Domnule Royal, un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Răspundeți la întrebare. Domnul Petering are cuvântul. Uh, bună ziua, an nou fericit. Sunteți de acord cu mine când uh, spun că prestația domnului Renzi a fost extraordinară astăzi. Este, a fost una de-a dreptul faste, fantezistă și arogantă. Sunteți de acord cu mine? Sau uh, poate sunteți de părere că domnul Renzi are dreptate când uh, consideră că cetățenii europeni n-au nicio importanță și că până la urmă n-are niciun sens să îi asculte cineva. Stimate colegi, eh, coleg, eh, eu consider că președinția aceasta a adus cu sine niște rezultate. Asta recunosc, dar mm, eh, premierul a spus că politica europeană ar trebui să se schimbe complet. Ei bine, cu asta nu sunt de acord. Dar din acest discurs al premierului nu consider că am putea deduce că toată clasa politică europeană ar fi fost criticată. Domn, doamna Ferreira domnule președinte. Domnule președinte Juncker, domnule prim-ministru Renzi, președinția italiană va fi cunoscută pe o serie de inițiative în ce privește fondul de rezoluțiune bancară, însă ne vom aminti și de curajul și inteligența acestei președinții pe, de a introduce pe agenda politică o seamă de teme esențiale pentru supraviețuirea monedei euro și a proiectelor europene. Conciliere între disciplina conturilor publice și supraviețuirea economiei, precum și a ocupării, necesitatea de a nu sugruma investițiile strategice, știut fiind că cheltuielile publice trebuie controlate, iată, probleme curente, dar nu și triviale. Președinția italiană pe aceste teme a arătat că e vorba de politici fundamentale ale Uniunii Europene și a organizat uh, dezbateri profunde pe aceste teme. Comisia s-a schimbat, Parlamentul s-a schimbat, Europa însă persistă în stagnare cu risc de deflație, pierderea încrederii în proiectul european și un șomaj foarte, foarte crescut. Președinția italiană, e adevărat, nu a creat șocul și energia, uh, vitalitatea de care Europa are nevoie, dar acest lucru era firește imposibil și dincolo de dogmatism, austeritate oarbă, sărăcire a populației, președinția Juncker, precum și președinția italiană, au început să uh, pună pe masa de lucru subiecte interesante și să arate calea de urmat. Nimic nu e finalizat, însă ușa au fost deschise, așa încât eforturile să poată continua în fiecare stat membru, dar firește și la nivel colectiv. Acum E adevărat, uh, trebuie să abordăm lacunele uh, arhitecturii europene și special ale monedei unice. Eforturile trebuie să continue și urez președinției letone să nu piardă nicio clipă și ca Italia rândul ei să păstreze aceeași direcție pentru că Europa are nevoie de Italia, de cetățeni, de cetățenii care sunt reprezentați în acest hemiciclu, ei trebuie să poată regăsi acest spirit al Europei și de aceea doresc să mulțumesc președinției italiene și cred că o luminiță de speranță apare în sfârșit la orizont. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Iancovici acum. Mulțumesc. Permiteți-mi întâi să felicit uh, Italia pentru președinția Consiliului din ultimele șase luni și aș dori să profit de această ocazie, domnule Renzi, pentru a vă mulțumi Vă mulțumim pentru că ați lansat în sfârșit uh, strategia Uniunii Europene uh, pentru că anumite uh, țări vor căpăta astfel o, o nouă șansă. Vor state membre, Italia, Slovenia, Grecia și țări, uh, Marea Ionică, care nu sunt uh, state membre, uh, așteaptă foarte multe de la această strategie. Și sper că Italia, în anii care vin, să rămână angajată pe acest dosar, pentru că minteri, această strategie nu va putea căpăta viață. Balcanii au mari așteptări în ce privește această strategie și ne așteptăm la participarea dumneavoastră activă și pe viitor în realizarea acestei strategii. Mulțumesc! Reință. Grazie, președinte. Doamna Ferența, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș propune să lăsăm la o parte um, imaginea selfie-ului pentru că um, retorica doar ar avea de câștigat. Dincolo de acest uh, selfie, uh, se lasă speranța la ușă. Aș prefera să abandonăm acest gest narcisist și să privim în ochi așa să numita generație Erasmus sau Telemac. Generația cu șomajul uh, cel mai ridicat Um, vreodată, care a existat vreodată în Europa. Aș dori să demontez aici fiecare cuvânt spus aici. Creșterea. Creșterea economică este planul lui Juncker. Flexibilitatea. Flexibilitatea este respect, ar, ar fi respectată tratatelor și pactului de stabilitate, așa cum s-a amintit în acest Parlament, sau democrația tratatului TTIP sau expoziția universală la care vor munci mii de tineri fără a fi plătiți Cred că speranța pentru Europa vine de la miile de persoane care au manifestat în Italia împotriva unei uh, precarizări și mai mari cu greva socială, cu greva uh, generală nu se, și uh, vine din Grecia. Nu putem vedea Europa expulzând Grecia din Uniune. În Grecia, cu victoria lui Alexis Tsipras, se poate deschide speranța unei noi Europe posibile. Are cuvântul acum domnul Lamasur. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, vreau să vă mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră la marșul de la Paris. Vreau să vă mulțumesc de asemenea pentru uh, cele juste și sensibile spuse pe marginea acestui uh, subiect și vreau să-i mulțumesc de asemenea domnului Juncker pentru cuvintele sale. Domnule președinte al Consiliului, suntem de acord cu dumneavoastră când spuneți că în ultimele șase luni, lucrul mare pe care l-ați făcut pentru Uniunea Europeană a fost reprezentat practic de reformele uh, puse în aplicare în Italia. Curajul dumneavoastră este lăutabil. Uh, E drept însă că bilanțul președinției italiene nu e pe măsura așteptărilor care, pe care le-am avut la început. Vreau să menționez două rezultate ambigue. Bugetul, în primul rând. Da, avem un buget pentru 2005, dar arieratele de 25 de miliarde de euro neachitate va vor împiedica Comisia Europeană să lanseze noi politici anul acesta. În al doilea rând, controlele uh, maritime în uh, Marea Mediterană. Salutăm, bineînțeles, rezultatele obținute de către operațiunea italiană Mare Nostrum. Triton este operațiunea europeană uh, pusă în aplicare sau care trebuie să intre în aplicare, care însă nu este bine finanțată și uh, se prea poate să nu uh, dea rezultatele Mare Nostrum. Prin urmare, problemele de fond au fost amânate Domnule Lamasur, există două întrebări pentru dumneavoastră. Răspundeți. Domnul Coburn și uh, doamna Ori. Aveți cuvântul. Domnule, nu sunteți de acord cu mine când spun că președinția italiană va fi amintită, va rămâne în memoria noastră doar pentru potențialul exit sau potențiala ieșire a Italiei și a Greciei, ă, pentru ă, eventuala dispariție a monedei unice și de asemenea pentru scandalul de la, ă, din Luxemburg. Domnul președinte, care este întrebarea? Ați spus că președinția italiană v-a inspirat. Aș dori să știu dacă v-a inspirat și în ceea ce privește înșelăciunile și furturile făcute de clasa noastră politică de-a lungul anilor. Expoziția universală de la mafia și acolo este infiltrată mafia, dar n-a făcut nimic guvernul, a ascuns tot și la Veneția s-au furat fonduri publice miliarde și guvernul nu a spus nimic. Sunt toți corupți, nimeni nu e vinovat și cu toți au profitat. La Roma, de asemenea, este o rețea mafiotă și asta v-a inspirat. Felicitări! Domnule Lamazur Vă mulțumesc spre deosebire de vorbitorii mei, nu sunt un federalist european. Prin urmare, consider că cele care s-au întâmplat în Grecia sau în Luxemburg sau în alte state membre în aceste șase luni care au trecut nu depindeau de Uniunea Europeană, de președinția italiană, ci vizau practic statele implicate în ceea ce privește reproșurile aduse politicii din Italia, ei bine, aceste reproșuri nu trebuie să fie făcute în Parlamentul European, ci trebuie să fie făcute doar premierului italian. Domnul Gualtieri. Credo. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cuvintele care președintele Juncker a recunoscut astăzi că cele două decizii importante uh, pe care le vor lua Consiliul de Comisari astăzi, adică regulamentul privind planul de investiții și comunicarea privind flexibilitatea, au fost inspirate de președinția italiană. Și astfel ar trebui să se încheie dezbaterea privind rezultatele acestei președinții pentru că această dezbatere nu se bazează decât pe un provincialism care alimentează în Italia uh, discuții sterile care se regăsesc și aici. Rezultatele sunt concrete și importante care depășesc obligațiile tradiționale ale unei președinții. Sunt rezultate importante pe merit și înțeleg nervozitatea colegului Weber, dar negarea ar arăta în mod invocabil faptul că regulile conțin flexibilitatea și problemele uh, făcu, apărute în anii trecuți din cauza acestei uh, faptului că flexibilitatea din regulile nu a fost aplicată este evidentă și a avut de suferit uh, economia continentului. Sunt importante și din punct de vedere al metodei. Această președinție a insistat și a investit în dimensiunea politico-parlamentară a Uniunii Europene și dacă pe străzile Parisului s-a demonstrat că Europa nu este doar uh, o Uniune a procedurilor, uh, s-a născut o adevărată uniune politică și acesta este principalul rezultat cel mai durabil al președinției italiene. Onorevole Gualtieri, ce un... Domnule Gualtieri, aveți un cartonaj albastru din partea doamnei Bizotto. Doriți să răspundeți? Vă rog, aveți cuvântul. 30 de secunde. Vă aduc aminte faptul că cartonașul albastru se folosește pentru a pune o întrebare, a, a ce, solicita clarificări par, colegului care a luat cuvântul, nu să se intre într-o polemică. Deci vă rog să respectați regulamentul, aveți cuvântul. Vorbeți despre rezultate concrete. Eu știu că în Italia datorile publice au crescut, șomajul de asemenea, întreprinderile care închid porțile sunt foarte multe. Dumneavoastră ați citit aceste informații? Dumneavoastră vorbiți cu cetățenii, cu întreprinzătorii, pentru că acest optimism pe care îl exprimați dumneavoastră și primul ministru Renzi nu este perceput în Italia. Așa că gata cu aceste anunțuri, cu aceste cuvinte frumoase, pentru că, în mod concret, problemele există și au devenit și mai grave de-a lungul acestei semestru um, de președinție. Mulțumesc! Domnul Gualtieri, iată, dezbateri de ordin național, dar Eh, economia italiană este într-o situație preocupantă și din cauza alegerilor greșite din anii trecuți, inclusiv ale guvernului dumneavoastră, sprijinit de partidul dumneavoastră. Însă, de-a lungul acestui semestru au fost puse pentru prima dată bazele pentru o schimbare a direcției în politica europeană și în comunicarea care va fi uh, adoptată astăzi vor avea rezultate retroactiv dar cu rezultatele obținute, menținute azi, cu limitele lor, noi punem concret bazele unei schimbări de direcție în politica europeană și trebuie să recunoaștem acest lucru și acesta este un succes politic extraordinar. Are cuvântul domnul sau doamna Federle. Thank you, thank you, Mr. Speaker. Uh, I am... Mulțumesc. Trebuie să mulțumesc și eu, domnului Renzi, pentru reușitele dumisale în ultimele șase luni. Ați propus o agendă politică ambițioasă într-o vreme în care eh, criza financiară încă ne lovea puternic în Europa Occidentală. Avem un eh, Parlament European și o nouă Comisie Europeană între timp și aș sublinea două aspecte eh, acolo unde s-ar fi putut face mai multe. Pe de-o parte, piața digitală unică. Domnul Verhofstadt se referea de asemenea la aceasta. Dar cea de-a doua e poate cea mai importantă sarcină pentru viitor și anume obiectivele pentru mediu. Pentru că, în acest caz, Comisia a scăzut ambițiile pe care le propusese Parlamentul European. În ce fel credeți că vom putea pierde din dinamică și din investiții pentru mediu în viitor datorită acestei scăderi a pragurilor de protecția mediului. Ce înseamnă asta pentru mediul de afaceri și pentru cetățenii europeni? Mulțumesc! Domnule Federle, spune președintele, există un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Răspundeți la întrebare? Da. Uh, doamna Gradini

Uh, <clears throat> mulțumesc pentru întrebare. Eu sunt de acord uh, cu absolut orice demers în vederea uh, măsurilor ecologice, pentru că eu cred că pactul verde e viitorul nostru, atât pentru industrie, economie, cât și locuri de muncă. Nu mă exprim asupra programului Comisiei, pentru că evaluăm președinția italiană, dar cred că mult mai mult ar fi putut fi făcută, dar e adevărat că s-au și realizat multe odată cu noua Comisie, noul Parlament. Uh, Mm, trebuie de asemenea să ținem seama de efectele devastatoare ale crizei financiare, dar asta nu este o scuză pentru a face ceea ce este bine pentru pactul ecologic. Uh, domnul Gardini, acum. Doamna Gardini. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că este evident pentru toată lumea că, în ciuda bunăvoinței uh, domnule președinte al Consiliului, entuziasmul nu este nemaipomenit. Am fi așteptat rezultate mai concrete. Și noi, italienii, am am luat bunul obicei de a aborda concret lucrurile. Pe, și dacă în discursul nostru inițial, prin cuvintele dumneavoastră frumoase, ne-ați vorbit despre Europa viitorului, astăzi acest imbold, acest uh, voință de a declina Europa la viitor uh, este depășită, pentru că noi acum trebuie să facem bilanțul. Poate am putea dezbate lucrurile între noi, pentru că nu avem foarte multe ocazii și astăzi semestrul președinției italiane se încheie. Bilanțul nu este entuziasmant, am fi așteptat ceva mai concret în dosarele întrerupte, dar la care noi vom continua să lucrăm pentru că suntem convinși că sunt importante pentru concetățenii noștri, dar ne-am fi așteptat la, să faceți mai multe în domeniul economic, în domeniul dezvoltării um, industriale. Sunt multe lucruri care nu au fost concretizate și nu ați spus însă nimic, nu ați spus cum se pot gestiona urgențele din ultimele ore, din ultima vreme, misiunea Triton, rolul uh, Europei și cum să lupte Europa împotriva Uh, statului islamic care preocupă toate statele lumii sau modul în care se poate aplica flexibilitatea uh, față de uh, planul de stabilitate. Pornind de la Telemac, care am pornit călătoria acum șase luni, a rămas imaginea acelui băiat care își, își privea mama țesând și aștepta uh, cu ochii la orizont ani de zile. Sperăm că în următoarele șase luni vom putea face progrese mai concrete. Mulțumesc! Tempi posso concedere al massimo una blue Având în vedere că uh, nu avem timp, pot să accept un singur cartonaș albastru la fiecare intervenție. Doamnă Gardini, răspundeți uh, doamnei Breso, la întrebarea doamnei Breso. Vă rog, doamnă Breso. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb pe doamna Gardini următorul lucru. Noi aici tot spunem că principalul nostru obiectiv este ca Europa să revină pe calea creșterii economice prin investiții. Acum, avem două rezultate, nu doar planul Juncker, ci și posibilitatea prin uh, regula de aur să se activeze investiții direct și indirect și din partea statelor membre investiții esențiale. Nu credeți că acestea sunt rezultate concrete? S-au uh, menționat și alte rezultate concrete, dar pentru mine acestea, cele menționate, sunt rezultate foarte concrete și în direcția de, cerută de noi în ultimele luni și cerute de dumneavoastră, uh, fără a obține rezultate și în trecut. Doamna Gardini, da, suntem de acord în legătură cu aceste măsuri și mă bucur că președinția italiană a colaborat, așa cum a spus domnul Juncker, uh, nu a fost un obstacol, a fost utilă pe această cale, dar această cale a fost deja um, abordată încă de la congresul nostru de la Dublin în primăvara trecută, dar concret Trebuie să vedem acum și care sunt consecințele acestui discurs în Italia. N-am aflat nimic despre acest lucru. Mm, domnul Renzi nu a spus nimic despre acest lucru. Leitfried. Uh, domnul Leitfried. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, ați devenit uh, președinte al Consiliului sau ați uh, Ați preluat președinția Consiliului într-o perioadă foarte dificilă. Vântul bătea, bătea puternic și ce se întâmplă în momente de astea de restriște? Unii se retrag în uh, propriile case, alții încerc să înfr- încearcă să înfrunte uh, situația dificilă. Ei bine, barca Europa este greu de manevrat în astfel, astfel de momente dificile. Și dumneavoastră ați încercat uh, să, să navigați uh, nava Europa și, sincer să fiu, uh, ați reușit. Ați reușit uh, în multe uh, sectoare. Eu am fost raportor pentru uh, Linere și am văzut care a fost aportul președinției uh, italiene, care ne-a ajutat, practic, să ajungem la un consens mulțumitor pentru toată lumea. Nu, nu înțeleg pe cei care stau acolo în spate și nu fac decât să critique. N-are niciun sens. Domn, doamna Wikstrom, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule premier uh, Renzi, domnule președinte Juncker, vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi președinției italiene pentru tot ceea ce a făcut în toate domeniile. Uh, după evenimentele de, din, de săptămâna trecută din Franța, trebuie să recunosc că e oarecum ciudat să vorbim despre aspecte de acestea, aspecte uh, practic uh, secundare. Dar, iată, acesta este rolul nostru, acela de a vorbi despre lucruri foarte importante, dar și despre lucruri uh, mai puțin importante. Putem vorbi despre uh, Uh, dimensiunea becurilor, dar și despre reforme structurale. Eu am fost raportor pentru Parlamentul European pe multe subiecte și mi-am dat seama că uh, președinția italiană s-a spetit să ne ajute. Europa cetățenilor a devenit acum mai puternică. Uh, 3,5 milioane de oameni s-au adunat la sfârșitul acesta de săptămână. Am fost solidari, dar acești cetă- cetățeni așteaptă din partea noastră să le garantăm drepturile fundamentale. E, acesta reprezintă o piatră uh, aflată la baza construcției europene și trebuie să nu-i dezamăgim. Vă mulțumim. Vă mulțumesc. Domnul de Grandes. Eu veo uno sin problemas a los que... Mulțumesc, domnule președinte. Eu unul Alături celor care au elogiat președinția italiană. Cred că în domeniul economic se poate spune că rezultatele sunt satisfăcătoare. Am văzut comportamente ce permit relansarea și aș dori să citez exemplul Spaniei, pentru că în această perioadă planul Juncker a fost lansat și că e o speranță pentru viitor. În sectorul transporturilor s-a găsit o soluție și un acord bun în ce privește cerul unic european în domeniul extern. Trebuie subliniat rolul crizei din Ucraina, atacurile teroriste din ultimele zile ne arată că trebuie consolidat spațiul de libertate, securitate și justiție. Estimăm că Ehm, devine o prioritate eh, dosarul datelor pasagerilor. Pentru a garanta libertatea, trebuie consolidat rolul securității, însă securitatea nu e un drept fundamental, ci un eh, bun juridic esențial pentru a eh, permite tocmai exercitarea libertății. Mulțumesc, doamna Senealova. Colegiunea, colegove, se... Mulțumesc. Cele șase luni de președinție italiană au fost marcate de schimbările instituționale cu alegerea noului Parlament și uh, instalarea Comisiei Juncker, dar și a unor noi lideri europeni. Președinția a știut să facă față acestui, acestei tranziții între două cicluri legislative, a stabilit priorități proprii, dar a finalizat și dosare uh, aflate pe masa de lucru de la președințiile anterioare. Eu am fost raportoare pe Uh, sistemul uh, de apel de urgență e-call și Cooperarea cu prezenția italiană a fost una constructivă. Grație angajamentului colegilor italieni am reușit să obținem un acord între statele membre și Parlament și am putut susține textul ce va contribui la ameliorarea securității rutiere. Ca tare, aș dori să-mi exprim uh, mulțumirile dumneavoastră, în primul rând, domnule prim-ministru, dar și tuturor colegilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Doamna Gabriel are cuvântul. monsieur le président, monsieur le premier Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule președinte al Comisiei Europene. La finele acestei prez- uh, președinții, cred că vă putem uh, felicita pentru tranziția reușită între două tipuri de comisii europene. Tocmai de aceea, iată, dați-mi voie să vorbesc despre patru priorități esențiale uh, care au fost ale președinției italiene. Vă mulțumesc pentru că ați relansat procesul de la Khartoum și de asemenea că ați încercat să discutați despre politica de imigrație și uh, politica uh, de azil. Toate acestea sunt esențiale pentru uh, a face pași înainte în acest domeniu. În același timp, însă, din păcate, operațiunea Triton mă face să împăstrez anumite reticențe. În ceea ce privește politica juridică, îmi pare foarte rău că România România și Bulgaria încă n-au intrat în spațiul Schengen, chiar dacă respectă toate criteriile uh, tehnice necesare. Această blocadă nu mai trebuie să continue. În al treilea rând am văzut ce s-a întâmplat cu South Stream. Politica energetică de astăzi trebuie să fie o politică de integrare regională care să le permită statelor membre, precum Bulgaria, să-și continue aportul, să aducă în continuare aport uh, proiectului european, în același timp contribuind cu statele din sud și din estul Mediteranei. Vreau să mulțumesc uh, președinției italiene pentru conferința din noiembrie anul trecut, uh, interministerială cu statele europene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 Și, în ultimul rând, îmi pare rău că președinția italiană nu a putut să meargă înainte pe marginea directivei privind uh, femeile din consiliile de administrație. Este o ocazie pierdută și sper că această ocazie să fie reluată și transformată în realitate pe viitor. Domnul Tarabella. Cum a subliniat și domnul președinte Juncker, am obținut acord pe bugetele 2014 și 2015. S-a subliniat voința dumneavoastră de a relansa economia economia și ocuparea. Însă președinția noastră ar fost mai bună dacă nu ați fi avut două handicapuri, unul de calendar și apoi instalarea noului Parlament la 1 iulie și instalarea noi comisii europene a domnului Juncker la 1 noiembrie. E normal în astfel de condiții ca producția legislativă să sufere. Un al doilea handicap e cel care uh, lovește toate președințiile care încep vara, pentru că, practic, timp de două luni, iulie, august, nu se fac prea multe. Propunerea mea ar fi, haideți să încercăm să, ca uh, uh, președințiile Consiliului să înceapă la 1 februarie și 1 septembrie, așa încât uh, munca lor să fie mai productivă. Mulțumesc. Domnul Salini acum. Eh, Domnule președinte, sunt în Parlamentul European pentru prima dată și ascultând această dezbatere am avut impresia că multe dintre lucrurile spuse um, după intervenția domnului prim-ministru au fost spuse oricum, indiferent ce ar fi făcut președinția italiană și nu-mi place acest lucru pentru că uh, Astfel, uh, dezbaterea își pierde sensul uh, și nu se permit nici criticile care ar putea să ne amelioreze activitatea. Eu cred că planul de investiții de 300 miliarde este un um, element evident, pozitiv, deci pornesc de la acesta. Și pot să abordez și meritul problemei. Acest plan are caracteristici pozitive, dar și zone de umbră. De exemplu, Um, multe investiții care ar fi strategice nu pot face parte din acest plan pentru că nu au suficientă capacitate de a gestiona, de a, de a um, uh, oferi profituri, cum ar fi investițiile în domeniul feroviar. Deci cei care doresc să meargă până la capăt în această aventură de a construi Europa, care să nu fie doar un loc de dezbatere, ci și un loc în care să putem trăi, să creăm familii și întreprinderi, uh, există această uh, cadru pozitiv. Uh, această aulă este de multe ori goală, dar cei care sunt prezenți doresc să muncească, să-și facă treaba știind că propunerea noastră are rădăcini clare. Le repet, sunt rădăcinile um, judaico-creștine care acum, în acest moment, au fost uh, atacate. Haideți să nu mai așteptăm și astfel, uh, alte astfel de gesturi. Mulțumesc! Domnule Salini, aveți o în cartonaș albastru din partea domnului Vali. Doriți să ascultați întrebarea? Vă rog, domnule Vali, 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ridicat cartonașul albastru de trei ori deja. Mă adresez domnului Salini, sunteți nou, dar veniți dintr-un partid care uh, aici la Parlamentul European sprijină pactul de stabilitate și creștere. Dacă ceea ce nu a reușit domnul președinte Renzi în aceste șase luni pentru a modifica pactul de stabilitate și fiscal compact, credeți că va fi posibil de suportat de italieni din punct de vedere fiscal, pentru că italienii trebuie să știe că vor sărăci în următorii ani. Vă rog, domnule Salini. Sunt convins de un lucru am fost uh, și uh, uh, prefect, am lucrat la nivel local, deci pactul de stabilitate l-am trăit pe pielea mea. Pactul de stabilitate nu ne interzice să existăm, interzice să existe doar celor care nu au propuneri alternative pentru administrația publică. Noi vom discuta acest plan. Nu am cerut să se evite pactul de stabilitate, am cerut să reconcepem pactul de stabilitate, deci preocupările dumneavoastră sunt și ale noastre dar trebuie însă să se facă propuneri concrete. Doar pentru a vă informa, domnule Vali, președintele, este discreția, discreția președintelui să ofere întrebări cu cartonașul albastru. Grupul dumneavoastră a cerut cele mai multe uh, intervenții cu cartonașul albastru, de aceea am considerat că nu era oportun să vă dau cuvântul mai devreme. Are cuvântul acum domnul Danti. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte Juncker, semestrul președinției italiene care abia s-a terminat. Am uh, făcut primele eforturi pe calea priorităților politice ale Europei. E vorba de investiții uh, care a intrat pe ordinea, au intrat pe ordinea de zi numai în ultima vreme. Uh, Uh, în politica europeană și dacă în zona mediterane navele italiene acum sunt însoțite de navele altor state europene, aceste lucruri se datorează alegerilor din mai, dar și uh, acțiunilor hotărâte ale președinției italiene. Acest simbol politic trebuie să ne permită să facem Uniunea mai autoritară în lume, mai atentă la situația socială și o economie bazată pe economia reală în ultimele zi, ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile ne-au arătat încă o dată că doar cu mai multă Europa putem face față provocărilor anilor următori. Domnule președinte, imaginea pe care am văzut-o duminică cu toții, aceea liderilor europeni uniți, la marșul de la Paris trebuie să se traducă într-o acțiune politică. Îl citesc pe Altiero Spinelli. Calea nu e ușoară, nici sigură, dar trebuie parcursă. Mulțumesc! Domnul sau doamna Zala. Stimați colegi, nu trebuie să uităm că ultimele șase luni au fost probabil cele mai dificile din perspectiva politicii uh, externe. Agresiunea Rusiei, uh, creșterea în intensitate a acțiunilor ISIS au uh, au modelat, bineînțeles, reacția europeană și politica europeană și cred că reacția europeană până la urmă n-a fost una rea. Am răspuns cu sancțiuni la acțiunile Rusiei și aceasta este o, o reușită a politicii noastre externe. În partea de sud, Italia, printre altele, sau și alte state membre s-au Uh, s-au unit pentru a lupta împotriva ISIS și au reușit să oblige teroriștii să se retrage să se retragă. De asemenea, avem operațiunea Triton în Marea Mediterană. În momentul de față ne putem liniști oarecum spunându-ne că în sud, dar și în est, situația este mai, uh, mai liniștită decât în timpul verii trecute. Și pentru asta, președinția italiană trebuie să fie lăudată. Pe minute al catch de aia. Și acum intervenții spontane timp de 5 minute. Am primit foarte multe solicitări, dar voi uh, da cuvântul doar primilor care au ținut cuvântul din fiecare grup politic. Are mai întâi cuvântul domnul Iurec. Un minut. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri și astăzi am auzit multe cuvinte frumoase despre solidaritatea europeană. Dar atunci când fermierii noștri au avut nevoie de solidaritate, loviți fiind de embargoul împotriva Rusiei, solidaritatea s-a evaporat. În astfel de situații, atunci când state membre se ridică în picioare pentru securitatea noastră, trebuie să putem dovedi că dăm dovadă de solidaritate în orice ocazie. Și în viitor, când evaluăm uh, efortul unei președinții, trebuie să fim pregătiți ca în uh, interesul securității continentului nostru să ajutăm și să arătăm loialitate. Doamna Costa. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru Renzi. Președinția italiană a avut un rol uh, politic fundamental uh, în acest an esențial și pentru strategia UE 2020, până aprobând strategia de investiții a lui uh, Juncker, uh, aprobat și stimulat de președinția italiană, um, obținând credibilitatea, dar doresc să amintesc uh, și triunghiul cultură, educație, audiovizual. Și președinția italiană și ministrul culturii și al tineretului și sportului din Italia au făcut multe în acest domeniu spun acest lucru în calitate de președinte a Comisiei de Cultură. Uh, un rezultat excelent obținut este faptul că educația va fi una dintre cele cinci priorități ale planului de investiții și trebuie să se continue să se acorde foarte multă atenție educației și legăturii uh, și ceea ce a obținut uh, faptul că Comisia a obținut noi competențe în domeniul educației uh, și aceste elemente trebuie să continue să fie uh, centrale în activitatea Comisiei și trebuie să se lanseze de asemenea uh, investițiile în patrimoniul, patrimoniul cultural european pentru a se oferi noi oportunități nu doar de locuri de muncă, ci și de turism cultural și de dezvoltare economică. Acesta trebuie să fie în centrul revizuirii strategiei UE 2020 și mulțumesc președinției pentru aceste realizări. Are cuvântul acum doamna López Bermejo. Presidente, buenos días. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit uh, mult despre identitate. Identitatea europeană se bazează pe dialogul social și, de asemenea, pe importanța negocierilor salariale. Uh, Asta printre altele. Deci dreptul uh, muncii este absolut esențial pentru identitatea europeană, dar din păcate la finele președinției italiane, italiene vedem din nou cum se vor pune în aplicare și se promit reforme care merg uh, sau se bat cap în cap cu drepturile muncitorilor nu s-au făcut uh, suficient de multe pentru creșterea economică și pentru crearea de locuri de muncă avem atât de multe așteptări de la planul uh, Juncker, am avut atâtea așteptări de la președinția italiană, aveam, uh, am tot vorbit despre Ulises, dar mai este și Penelope, care tot încearcă să, să tricoteze în așteptarea lui uh, Ulise. Dar uh, această Penelopă tocmai în momentul de față începe să obosească și uh, ca urmare a oboselii ei, identitatea europeană s-ar putea pierde. Vă urăm mult succes pentru a um, lupta împotriva celor ce se vor întâmpla. Domnul Castaldo, astăzi am ascultat un discurs surrealist într-o atmosferă surrealistă suprarealistă. Ați vorbit despre Europa care și-a schimbat uh, direcția, dar uh, ați vorbit despre viziunea europeană, dar ce viziune? Viziunea euroobligațiunilor, uh, uh un uh, al enulea cal al troicii uh, pentru a amăgi pe toată lumea? însă lipsește complet Europa socială. Vorbiți despre viziunea dumneavoastră în care generația mea în Italia și multe alte țări este împărțită între uh, cei care se um, care dispar de la suprafață și cei care supraviețuiesc. Vorbeți despre literatură, dar uh, nu ați furat doar visul tinerilor europeni, le-ați furat posibilitatea de a visa și Marea Mediterană este un nou zid care condamnă Sudul la un barbarism antisocial. Cei care și-au pierdut locuri de muncă și închide întreprinderea și nu mai au nevoie astăzi de opinia noastră, ci de curajul nostru, de exemplul nostru coerent și curajos. Aceasta e Europa și aceasta este Italia. La parola l'onorevole Borghezio. Are acum domnul Borghezio. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, domnul Renzi, în numele președinției italiene, a promis eforturi pentru IMM-uri, dar a făcut eforturi pentru a salva de la faliment compania tatălui său cu fonduri publice. În schimb, alți întreprinzători în Italia își iau viața, se sinucid din disperare. Noi în fiecare zi primim apeluri Așa avem chiar aici o scrisoare pe masă din partea întreprinzătorilor din țara mea, din țara noastră, care doresc să-și salveze întreprinderile și întreb pe domnul Renzi, care continuă să fie președintele Consiliului în Italia, primul ministru, uh, poate a trebui să nu-și mai bate joc de oameni, ci să salveze cu adevărat locurile de muncă, să uh, rezolve problema șomajului tinerilor, să facă pentru și pentru ceilalți ceea ce a făcut pentru întreprinderea tatălui său, care ar fi făcut faliment dacă nu ar fi obținut protecția uh, domnului prim-ministru. Per la la Și acum Dau cuvântul în numele Consiliului, președintelui Consiliului, reprezentantului președinției italiene, Matteo Renzi. Mulțumesc, domnule Tajani. Trei aspecte importante fac obiectul acestei dezbateri. În primul rând, politica bugetară. Doresc să mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru faptul că au subliniat lucruri pe care eu nu le-am menționat, uh, am făcut trimitere doar la broșura cu concluziile președinției italiene, dar mă bucur de faptul că eurodeputații au vorbit și despre tot ceea ce s-a obținut în domeniul bugetar. Sunt uh, reușite menționate de deputați, nu de noi. s-au scos în evidență și anumite elemente mai puțin pozitive. Nu am încheiat uh, munca pe subiectul Made In. Vom continua uh, să lucrăm la acest dosar uh, pentru că pentru noi este un element negativ în mod obiectiv, dar și dosarul telecomunicațiilor, care de asemenea este foarte dificil, în uh, care am lucrat mult, ne-am întâlnit 11 ori în grupul de lucru, am avut o discuție și la cina de lucru a ministrilor din septembrie de la Milano, cele două propuneri de text pe care le-am propus, unii așteaptă să facă pași înainte în legătură cu neutralitatea rețelelor, dar nu și în legătură cu roamingul, din păcate, în legătură cu care au fost divergențe majore. Deci nu sunt dubii. Există și multe aspecte care mm, în legătură cu care nu am uh, obținut rezultatele dorite. Dezbaterea uh, s-a concentrat pe rezultatele semestrului italian și ne bucurăm de faptul că și colegi din alte grupuri politice și din alte uh, țări au felicitat președinția pentru rezultatele uh, obiective obținute. Dar dezbaterea de multe ori este legată de politica internă a țării um, din care provin. Uh, este o dezbatere politică care este cu atât mai complicată în Italia, pentru că tranziția dificilă din Italia a a avut loc într-o situație în care am avut o serie de guverne politice și tehnice și guverne de coaliție conduse uneori uh, de personalități opuse. Dar mi se pare chiar ciudat faptul că eurodeputații care reprezintă Italia scot în evidență toate aspectele negative din țara noastră. Vă spun dumneavoastră acest lucru, domnule Tajani, care ați lucrat în slujba instituțiilor europene și în afara Parlamentului și cunoașteți foarte bine acest element, chiar dacă reprezentăm familii politice diferite. Mă refer la domnul Malteze, de exemplu, care nu e acum în sală, care spune că Italia este țara cu uh, a treia datorie publică din lume, e adevărat, 2 miliarde de euro datoriile publice ale Italiei, dar Italia are și cele mai mari uh, economii private din lume, 4 miliarde. Și când um, Mișcarea 5 Stele spune că familiile sărăcesc, uh, acest lucru nu e adevărat. Numerele arată, cifrele arată că într-o perioadă de criză, familiile italiene au reușit să economisească și mai mult, de la 3,5 Uh, mii de miliarde de euro la 3,9 mii de miliarde de euro în perioada 2009-2014. Cum s-a întâmplat acest lucru? S-a întâmplat pentru că economia italiană, și îmi cer scuze de la Parlament dacă sunt obligat să răspund și în legătură cu aspecte interne, trăiește o fază de teroare, de preocupare și mesajele pe care le primesc cetățenii Vorbesc nu doar despre austeritate, care este o dezbatere filozofică culturală pe care o putem avea multă vreme, ci e vorba de o teamă imensă față de viitor. Viitorul este considerat o amenințare și avem paradoxul că în aceste luni în Italia au crescut economiile populației, familiile se, îmbunătă- se, se îmbogățesc pentru că se tem. E foarte greu să vă conving care este realitatea, dar încet, încet realitatea se impune. Spun acest lucru doamnei Moi de la Mișcarea 5 Stele, care subliniază problemele grave ale corupției în Italia. Ei bine, tocmai în 2014, Parlamentul Italian, la propunerea guvernului, a ales, să nu uităm, a votat cu unanimitate propun, la propunerea guvernului ca Rafaele Cantone să aibă, să, să conducă brigada anticorupție care a permis astfel uh, să se lupte să, să, să, să permis încheierea sezonului ilegalității la expoziția universală. S-a permis să se intervină cu legi inedite în Europa e greu de subliniat aspecte pozitive din propria țară dacă considerați Tribuna Europeană ca fiind cea la care ne putem permite să vorbim atât de negativ despre noi înșine. Uh, domnul Salvini a avut o, o coerență mai mm, în comportament mai mult decât în, la nivel de conținut. A subliniat faptul că cetățenii Ehm, suferă de amărăciune când văd că Parlamentul e gol și mă bucur că domnul Salvini și-a găsit locul în Parlamentul European având în vedere că este atât de prezent în mass media în Italia, dar mai puțin prezent în Parlamentul European, deși e în Parlament de 11 ani, când domnul Salvini, implicat într-o luptă politică națională pe care o respect, pentru că este de cealaltă parte a scenei politice, va ajunge peste patru ani din nou la uh, în fața alegerilor, când va fi în campanie electorală, va fi ușor pentru cetățeni să întrebe îi cerem Lorenzi ce a făcut în Italia, dar întrebăm și pe Salvini ce a făcut în acești 15 ani în serviciul Europei. Eu pot să spun azi aici, înainte de a încheia, că astăzi grupul politic care reprezintă modelul domnului Salvini a propus de exemplu suspendarea acordurilor de la Schengen. Mm, și Marine Le Pen a cerut acest lucru nu în Parlamentul European, ci la conferința de presă. Doresc să amintesc ce a spus ministrul internelor din Italia, care vine din același partid, uh, Lega Nord a lui Salvini. A spus, suspendarea acordurilor de la Schengen ar însemna sfârșitul Europei. Cred, spunea atunci Maroni, că Italia trebuie să fie împotriva închederii spațiului Schengen. Aceasta fraza domnului Salvini care încearcă să o ia spre stânga, dar nu o reuși, demonstrează foarte clar un lucru foarte simplu și, simplu și anume faptul că există o distanță enormă între demagogie și realitate. Există o distanță incredibilă între cei care investesc. Domnul președinte cere liniște. Între cei care cred că politica poate entuziasma și între cei care pariază pe teamă. Și astfel doresc să închei uh, discursul meu. Explic. Astăzi, în Italia, se joacă un meci, un meci între cei care văd care sunt dificultățile, dar se ridică și încearcă să facă ceva pentru a rezolva problemele și văd pentru țara noastră un viitor măreț. Și alții care uh, se declară învinși în fața dificultăților, în fața temerilor. Uh, acesta este poate un mesaj comod în fața electoratului, chiar dacă doresc să spun colegilor de la UKIP, care nu mai sunt acum în sală, dar au tot urlat în timpul discursului meu introductiv, cum că eu îi uh, consider uh, fiare de alegători, nu este așa. Partidul Democrat a fost votat de 11 milioane 200 de mii de persoane, deci nu sunt fiare cei care votează, sunt fiare cei care neagă realitatea. Realitatea este că vom ieși din această criză nu cu investind în teamă, nu parind pe faliment, ci încercând să facem oamenii să înțeleagă că singura soluție pentru uh, copiii noștri este ca Europa să nu fie doar un muzeu de ceară, să nu fie o serie de locuri comune și de fraze uh, gata făcute, va, doar dacă va reuși să pună în centrul dezbaterii viața oamenilor care doresc să creadă în ziua de mâine, va reuși Ce, viața celor care nu au, mm, cărora nu le este teamă și cei care văd lumea nu doar ca o amenințare. Într-adevăr, lumea ne sperie, dar eu cred că Europa este mai mare decât temerile, decât uh, amenințările care se confruntă și aceasta este diferența între noi și cei care doresc să trăiască ca fiarele. Noi considerăm că viitorul va depinde de angajamentul fiecăruia dintre noi și dacă reușim să fim coerenți cu istoria noastră, viitorul va fi ce unul în care Europa va uh, conduce lumea și acest lucru se va vedea și în țara mea. signor Presidente, grazie alla Presidenza italiana. Mulțumesc, domnule prim-ministru, mulțumesc președinției italiene pentru tot ceea ce a făcut în aceste luni. Mult succes Italiei, țară al cărui cetățean sunt și eu, stat fondator al Uniunii Europene. Și acum dau cuvântul președintelui Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker. Domnule președinte, în concluzia acestei dezbateri, doream o dată în plus să aduc omagiu calității eforturilor președinției italiene, în special prietenul meu, Mateo. Și nu aș dori să prelungesc acum dezbaterea italo-italiană, pentru că mie mi se pare că suntem aici în Parlamentul European și așa cum vă promisesem câteva zile înainte, nu am să uh, intervin niciodată în uh, chestiuni de politică internă. Iată de ce mă opresc de îndată. Mulțumesc, spune președintele. Dezbaterea e închisă.